So, colleagues, I, I'm very happy to... Stimați colegi, îmi face mare plăcere să le urez bun venit alături de noi domnului Bonici, ministrul maltez pentru justiție, cultură și administrație locală, și aș dori să-i urez uh, bun venit și domnului Cardona, ministrul pentru economie, investiții și micro-întreprinderi. Bine ați venit la comisia noastră. Domnul Bonici va lua mai întâi cuvântul. El ne va vorbi și după aceea avem timp pentru întrebări și răspunsuri. Domnule Bonici, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În ultimii 60 de ani, Europa a fost considerată un bun exemplu pentru speranță, pentru prosperitate, dezvoltare și pace. Această mare realizare se datorează unei viziuni pentru proiectul european, dintr-o vreme când mulți alții erau sceptici vis-a-vis -vis de felul în care putem avea succes și cât de mult putem, de fapt, să colaborăm. La cea de-a 60-a aniversare a proiectului european este rândul Maltei, este privilegiul Maltei și oportunitatea Maltei de a uh, fi la președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. În aceste vremuri trebuie să facem un bilanț al ultimilor 60 de ani. Cu toții avem obligația de a apăra Uniunea Europeană și să comunicăm care sunt beneficiile Uniunii Europene pentru cetățenii noștri. De multe ori, aceste beneficii sunt uh, lăsate uitării. Este o oportunitate și să privim înspre viitor. Europa are nevoie de un nou avânt. Evenimentele recente din Uniunea Europeană ne-au arătat foarte clar faptul că Uniunea Europeană trebuie să se apropie de poporul său, că trebuie să comunice mai bine ce măsuri ia. Ne-au arătat, ne arătat că Uniunea Europeană trebuie să arate că eforturile sale îi ajută pe cetățeni, în așa fel încât aceștia pot să își îndeplinească visele și să găsească succesul. Evenimentele politice care s-au desfășurat în ultimul an ne-au marcat pe toți. Niciodată nu a fost mai mare nevoie de reformă. Niciodată nu a fost mai clar faptul că e nevoie să ne apropiem de cetățeni mai mult. Evenimentele din anul care a trecut ne-au zguduit din temelii. Malta va veni cu contribuția sa la construcția proiectului european. Prin munca noastră de la Consiliu și prin munca dumneavoastră în Parlament, Uniunea Europeană va putea să fie consolidată. Știm că cele șase luni pe care le avem la dispoziție sunt un timp destul de scurt, însă noi ne menținem ambiția de a contribui la buna desfășurare a tuturor programelor pe care le avem, în așa fel încât Uniunea Europeană să câștige în credibilitate. Nimeni nu-și face iluzii aici. Știm care sunt limitările noastre. Știm de asemenea și ce ne dorim să facem. Vom lucra cu Parlamentul European în spiritul colaborării și al onestității. viceprim-ministrul, ministrul de finanțe și șeful opoziției sunt cu toții persoane cunoscute dumneavoastră, deoarece toți au uh, fost, au fost la un moment dat membri ai Parlamentului European. Iar acest lucru ne ajută să înțelegem importanța Parlamentului European. Dumneavoastră reprezentați în mod direct cetățenii europeni. Asta ne va ajuta să lucrăm în favoarea cetățenilor. Așadar, principiul care ne va ghida este acela de a da un nou avânt muncii noastre, în așa fel încât cetățenii să fie mai aproape unii de alții și mai aproape de noi. Ei trebuie să fie implicați în ceea ce facem noi. De aceea am identificat câteva priorități. Printre ele se numără emigrația, securitatea, piața unică, politica de vecinătate, incluziunea socială și chestiunile maritime, deoarece noi considerăm că popoarele noastre sunt îngrijorate și noi trebuie să plecăm ureche la aceste îngrijorări. Nu cred că trebuie să intru în detaliu pentru fiecare prioritate, din aceste șase. Domnul prim-ministru va discuta mai în detaliu săptămâna viitoare la sesiunea plenară la Strasburg și vă va spune mai multe lucruri despre prioritățile noastre. Așadar, doamnă președinte, dacă îmi permiteți, eu aș dori să vă vorbesc despre programul nostru de lucru în sectorul pe care ne interesează la această comisie și voi trece în limba engleză acum. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că vă aflați aici. Este un, o onoare pentru mine și pentru colegul meu, domnul Cardona, să ne aflăm la Parlamentul European. Noi considerăm că Parlamentul European este instituția cea mai strâns legată de nivelul de la firul ierbii. Firul ierbii de cetățeni și eu mă simt răspunzător în fața acestei instituții. În domeniul justiției, în sectorul justiției, bine, acest sector este foarte apropiat uh, atât mie cât și colegului meu. Amândoi suntem avocați ca profesie, iar noi considerăm că domeniul justiției are o legătură fundamentală cu cele mai importante valori pentru noi ca europeni, respectul pentru demnitate, pentru libertate, drepturile omului, egalitate statul de drept și așa mai departe. Valorile acestea sunt comune tuturor statelor membre. Este pentru prima dată când uh, are Malta președinția rotativă a Consiliului și noi așadar dorim să înregistrăm progrese pe dosarele care sunt relevante pentru Comisia Jurii. De-a lungul anilor, noi am încercat să construim o punte între diversele uh, culturi. Limba noastră malteză este rezultatul mai multor culturi care, s-au, uh, care au interacționat. Așadar, suntem predispuși să cooperăm și dorim să profităm de această predispoziție a noastră în următoarele șase luni ca să putem coopera cât mai bine și să asigurăm o colaborare cât mai bună între diversele instituții ale Uniunii Europene. Principalele noastre priorități sunt foarte clar delimitate. Nu avem niciun fel de uh, lucruri de ascuns, noi dorim să înregistrăm cât mai multe progrese posibil pe propunerile legislative care se află la ora actuală pe masa de negociere. De exemplu, există propuneri în ceea ce privește contractele, conținutul digital și vânzările online de bunuri. Toate acestea sunt foarte relevante pentru consumatori, dar și pentru întreprinderi. Și noi vom încerca să înregistrăm uh, progrese pe aceste propuneri. După cum știți, negocierile la Consiliu se concentrează în primul rând pe propunerea privind conținutul digital. Consiliul JAI din decembrie anul trecut a cuprins și o dezbatere de politică pe trei aspecte. Conținutul digital uh, încorporat, alte date ca și contraprestație și echilibrul între criteriile obiective și subiective de conformitate. Toate aceste lucruri ne arată că mai avem încă foarte multe lucruri de făcut la nivel tehnic, însă ne-am propus un obiectiv ambițios. Dorim să avem abordare generală pe propunerea privind conținutul digital până la sfârșitul mandatului nostru. Vom încerca să înregistrăm progrese și pe propunerea privind vânzările de bunuri și vom dori să discutăm dacă domeniul acesta de aplicare ar trebui să fie extins și către vânzările față în față, offline. Principalele subiecte de discuție de la Consiliu și de la Parlamentul European se aseamănă foarte mult, de aceea noi urmărim îndeaproape munca comisiilor juri și IMCO. Noi sperăm că în timpul președinției noastre vom putea să facem pași înainte pe aceste dosare, în așa fel încât uh, să ajungem la un acord în primă lectură cu Parlamentul. Am început discuțiile și cu privire la insolvența afacerilor și aici vom dispune de instrumente în așa fel încât firmele să poată fi salvate, iar întreprinzătorii cinstiți să poată avea o a doua șansă. Această propunere este un element important atât pentru Uniunea Piețelor de Capital și pentru strategia privind piața unică. Noi împărtășim obiectivul Comisiei de a reduce barierele transfrontaliere în așa fel încât să stimulăm investițiile pentru a se, crește, pentru a se crea locuri de muncă. Președinția malteză consideră că progresele pentru insolvență, restructurare și a doua șansă sunt esențiale, deci trebuie să abordăm chestiunea aceasta cu toată seriozitatea la Consiliu. Obiectivul nostru este să avem discuții eficiente la nivel tehnic, dar și la nivel de Consiliu. Vom organiza nouă grupuri de lucru pe acest dosar. Așteptăm cu mare interes și opiniile Parlamentului European pentru această nouă propunere și așteptăm, ne așteptăm la o colaborare fructuoasă cu dumneavoastră pe acest dosar vom discuta și propunerea care revizuiește regulamentul Bruxelles 2A. Eu cred că acest regulament, care este foarte important pentru mine, poate să îmbunătățească în mod semnificativ viața cetățenilor noștri. De aceea noi dorim să continuăm eforturile foarte bune ale președinției slovace și dorim să continuăm pe chestiunile familiale. Dorim să organizăm o dezbatere de politică la Consiliul Jai din iunie pe această temă. Știm că aceste chestiuni familiale și bunul interes al copilului sunt teme importante în Parlament. De aceea, noi de-abia așteptăm să vedem care sunt opiniile dumneavoastră în acest dosar vom acorda importanță și luptei împotriva violenței de gen. Și de asemenea vom încerca să finalizăm lucrările pe dosarul accederii, aderării Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul. Și ne vom baza pe munca făcută de președințiile anterioare. Președinția malteză încearcă de asemenea să uh, organizeze o conferință la nivel național în ceea ce privește discursul instigator la ură. Este un subiect uh, foarte mm, important la ora actuală și sper că mă veți, uh, ne veți sprijini. Agenda noastră este destul de provocatoare, dar sunt convins că vom înregistra um, progrese în interesul cetățenilor, întreprinderilor și societăților noastre. În concluzie, dați-mi voie să repet faptul că noi suntem hotărâți să fim mediatori onești în îndeplinirea priorităților noastre strategice de pe agenda europeană, colaborând îndeaproape cu Parlamentul European. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare foarte interesantă. Acum Întrebări și răspunsuri din sală. Cine dorește să ia primul cuvântul? Doamna Hautala. Thank you very much and thank you, Minister. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule ministru pentru că ați venit uh, la comisia noastră. Ne face mare plăcere să lucrăm uh, cu președinția malteză. Ne impresionează, pe mine mă impresionează foarte mult schimbările care au avut loc la nivel național în Malta, schimbă, schimbarea legii divorțului. Uh, și așa mai departe. Ehm, faptul că vedem schimbări în țara dumneavoastră ajută și problemele europene. V-ați referit eh, la propunerea legislativă privind vânzările online de bunuri eh, materiale. Comisia a făcut eh, refitul în septembrie anul trecut și s-a extins ca prin farmec uh, sfera de aplicare a acestei directive pentru a include și vânzările offline. După cum uh, vă puteți uh, imagina, la momentul de față nu ne afectează nimic mai mult drepturile la momentul de față, indiferent în ce poziție ne aflăm, de consumatori sau de vânzători. Uh, mă întreb dacă putem uh, continua acum cu această extindere a sferei de aplicare și mă întreb dacă nu cumva Comisia uh, dorește să-și continue evaluarea de impact. Acum văd că Parlamentul European dorește să facă evaluarea impactului acestei extinderi de sferă de aplicare. Aș vrea să vă rog să ne descrieți puțin care este dispoziția și care sunt mișcările Uh, în cadrul Consiliului, pentru că senzația este de paralizie la Consiliu. Acest exercițiu este unul foarte complicat, pentru că el afectează extrem de multe drepturi și dacă vrem să avem un mediu armonizat, este posibil să ne trezim în situația de evitat, după părerea mea, de a reduce și a limita drepturile consumatorilor în anumite state. Mulțumesc, doamna Hauta. Domnul Zievska are cuvântul. Pani Przewodnicząca, dziękuję Panie Ministrze za, za... Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru această prezentare. În primul rând, vreau să vă mulțumesc că ați precizat într-un mod atât de clar câteva dintre prioritățile președinției malteze pentru următoarele șase luni. Comisia noastră apreciază aceste lucruri nu dorește să vadă neapărat programe foarte extinse și foarte greu de pus în uh, practică. Dacă vedem uh, în programul dumneavoastră doar câteva puncte, înțelegem că putem face progrese semnificative și uh, că se poate preda ștafeta cu bine președinției viitoare. Eu sunt raportor pentru revizuirea regulamentului Bruxelles 2. Este o temă care mă interesează foarte mult, deși și celelalte puncte pe care le-ați menționat sunt de importanță crucială. În ceea ce privește regulamentul Bruxelles 2, așa cum ați spus, eu uh, mă bucur că tema vă interesează în mod deosebit, în special dacă ne gândim la dreptul familiei, care reprezintă Uh, o chestiune importantă, din care o parte importantă se, uh, se tratează, de fapt, la nivelul statelor membre. Există chestiuni care sunt uh, tratate în mod limitat. Parlamentul European este singurul, singura instituție care are în aceste chestiuni un rol consultativ. ne revine tuturor obligația, nu una doar juridică, ci și în general, ca schimbările prevederilor comunitare, schimbările să fie spre ușurarea vieții cetățenilor europeni. Cel puțin în ceea ce privește dreptul familiei și în ceea ce privește mobilitatea cetățenilor Uniunii Europene pentru că sunt prevederi care se referă la modul în care ei pot schimba țara sau își pot schimba reședința. Nu vrem nici să ne grăbim prea mult. E o temă delicată, un subiect delicat și cred că mai bine este să fim precauți. Așa cum a spus și doamna Hautala, mi-ar plăcea să ne informați uh, cu privire la ultimele evoluții în cadrul Consiliului. Și mă refer uh, la cazul concret al regulamentului Bruxelles 2 bis. Aș vrea să știu dacă există vreun calendariu prevăzut. Dumneavoastră v-ați referit la un termen care deocamdată este suficient de îndepărtat. Am vrea să știm uh, care este planul pe care intenționați să-l uh, implementați. Uh, thank, thank you, Mr. Siefka. Domnul Durand. Merci, euh, Madame la Présidente. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru uh, prezentare și pentru explicații. M-a impresionat uh, faptul că v-ați declarat interesat de poziția luată de Parlament în general și a Comisiei noastre în mod special în legătură cu subiectele la care țineți. Uh, Uh, este un subiect la care ținem noi în comisia noastră. El uh, a fost deja votat atât uh, în comisia noastră cât și la plenară. Este vorba despre transparența fiscală și despre raportarea de la țară la țară. Atât pentru comisia noastră cât și pentru Parlament, acesta a reprezentat un progres semnificativ. După cum știți, domnule ministru, la Consiliu, avem uh, diferențe de înțelegeri juridice, de interpretări juridice. Și acum vă vorbesc de la avocat la avocat. E vorba de temeiul juridic. Aceste chestiuni care țin de temeiul juridic și las deoparte fondul problemei, în măsura în care temeiul juridic nu reprezintă o chestiune de fond. Dar vreau să vă spun că atât Comisia cât și Parlamentul consideră că ne aflăm într-un exercițiu obișnuit al activității Comisiei și a activității parlamentare. Se pare că Consiliul Consiliul consideră că este nevoie de unanimitate în legătură cu aceste chestiuni și înțeleg că și guvernul maltez a fost de aceeași părere. Aș vrea să știu dacă aceasta este și poziția pe care o va adopta președinția malteză și dacă acest proiect de directivă va fi blocat pe durata președinției dumneavoastră sau dacă, din contră, veți uh, accepta să cooperați. Vă mulțumesc, domnule Durand. Domnule ministru, dacă doriți, uh, vă dau cuvântul pentru a răspunde la întrebări. Da, aș dori să vă împărtășesc uh, câteva gânduri înainte de a-i uh, da cuvântul colegului meu, domnul Cardona. Vreau să vă mulțumesc, doamnă Hautala, pentru modul în care v-ați referit la pachetul privind vânzările online. Desigur, extinderea sferei de aplicare este un subiect foarte dezbătut la nivelul Consiliului. Dacă doriți să mă întrebați dacă sunt încrezător că problema se va rezolva, vă spun că nu. Nu sunt convins că această problemă se va rezolva, dar este pe ordinea noastră de zi. Experții noștri se ocupă de acest subiect și vom vedea care sunt evoluțiile pe viitor. În legătură cu ce a spus despre uh, Bruxelles 2A, eu uh, sunt uh, de acord cu uh, ce s-a spus. Uh, acum ne stabilim liniile roșii. Personal, sunt de părere că ar trebui să facă mai multe despre uh, drepturile homosexualilor și din și în legătură cu contractele în care intră persoane din comunitatea LGBT. Aceasta este convingerea mea Însă nu am venit aici ca să vorbesc despre convingerile mele, ci despre Consiliu. Consiliu pregătește așadar uh, liniile roșii, dar uh, vreau să vă asigur de angajamentul nostru față de dosarul Bruxelles 2A. El este un dosar foarte important pentru că este în inimile oamenilor. Dacă se dă o decizie împotriva unei probleme care um, te afectează pe tine, poți merge într-un alt stat fără a, în care hotărârea aceasta este recunoscută fără a trebui să te adresezi unui nou tribunal. În legătură cu uh, preocupările ultimului vorbitor, îl voi ruga pe domnul Cardona să vă răspundă, pentru că cu siguranță în prezentarea dumnealui se va referi la acest subiect. Înțeleg, domnule ministru Cardona, că dumneavoastră vă revine partea ușoară de a-i răspunde domnului Durand. Da, întrebarea a fost, de fapt, una foarte ușoară. Îți mulțumesc, Pascal. Înainte de a ajunge la întrebarea lui Pascal, aș vrea să menționez și eu alte subiecte care țin de activitatea comisiei dumneavoastră. În primul rând vreau să vă spun că vorbesc pentru prima dată în fața unei comisii a Parlamentului European în calitate de uh, președinte al Consiliului, ceea ce arată că este nevoie de mai multe sinergii între statele membre, între președinție și Parlamentul European, pentru că e vorba de o instituție de importanță indispensabilă. Nu simplu fapt că suntem prezenți aici, Uh, este important, ci uh, faptul că vom ține cont de ce se discută la comisii. Uh, vom încerca pe viitor să ținem cont de recomandările dumneavoastră, vom încerca să ajungem la compromisuri atunci când opiniile nu sunt, sunt divergente. Aceasta va fi abordarea noastră a următorilor șase luni de președinție. Voi intra acum în detalii mai specifice și voi încheia răspunzându-i lui Pascal Duron la întrebare. Președinția noastră înțelege importanța agendei digitale a Uniunii Europene, înțelege natura sa universală pentru politicile europene. Acest subiect se reflectă în mai multe propuneri legislative. Prima fiind, desigur, regulamentul referitor la portabilitate. Suntem uh, dornici să reluăm lucrările de, la, de unde au rămas la, la primul trialog și uh, suntem încrezători că putem ajunge la un compromis echilibrat cu care să putem lucra pentru a ajunge la un acord în primă lectură pe durata președinției noastre. În uh, legătură cu drepturile uh, de proprietate intelectuală, uh, trebuie să spun că noi credem în importanța tratatului de la Marrakesh și uh, în uh, oportunitățile uh, extraordinare pe care el le oferă persoanelor cu dificultăți de vedere, cu dizabilități vizuale. După cum știți, Comisia a pregătit două propuneri legate de implementarea tratatului și uh, noi uh, ne dorim să ajungem la un acord care să permită adaptarea acelui comunitar la, aceste, la cerințele acesteia. Și dat fiind uh, dorința politică a ambilor colegii feratoi, de a ca aceste prevederi să intre în vigoare cât de curând posibil, noi încercăm să încheiem dosarul până la sfârșitul președinției malteze. Așteptăm cu interes discuțiile viitoare ce vor avea loc la această comisie și așteptăm și raportul lui Max Anderson și așteptăm și uh, adoptarea acestui aviz în următoarele luni. Președinția va continua cu o analiză detaliată a propunerilor Comisiei referitoare la armonizarea cadrului legal al drepturilor de autor în mediul uh, digital. Vom lucra cu corpurile pregătitoare ale Consiliului și obiectivul nostru va fi să stabilim echilibrul între fluxul liber de informații, diseminarea acestora, conservarea patrimoniului cultural pe de o parte și pe de altă parte Um, respectarea drepturilor creatorilor de conținut. Noi um, ne dorim și vom face tot posibilul să facem cât mai multe progrese. Înțeleg că deja a avut loc un schimb de opinii la Comisia Iuri în această dimineață pe această temă. Dumneavoastră v-ați uh, referit la directiva privind uh, drepturile de autor în piața unică digitală. Și uh, am înțeles că doamna Comodini este, a fost numită uh, raportoarea. Raportarea de la țară la țară. Este ultimul subiect la care mă voi uh, uh referi. Voi răspunde și la întrebarea domnului Duran, tocmai uh, de ce o las la sfârșit încerc să câștig niște puncte până ajung acolo. Din perspectiva unei mai bune reglementări, desigur o chestiune orizontală, vom uh, continua să lucrăm la o mai bună legiferare, uh, la acordul care a fost uh, semnat pe 13 aprilie de Comisie, Consiliu și Parlament. Acest acord are ca scop îmbunătățirea modului în care se legiferează la nivel european pentru a uh, ne asigura că legile sunt de bună calitate și că ele răspund unei nevoi a societății și a mediului de afaceri. Vom lucra împreună să dezvoltăm uh, măsuri care uh, vor duce la o legislație bazată pe uh, dovezi, pe nevoi reale și pentru a impune politici mai puțin greoaie. Vom uh, analiza programul REFIT al uh, Comisiei, sondajul anual um, privind uh, povara administrativă, vom analiza um, situația industriei fără a pune în pericol interesul public. Pe baza um, comunicării recent publicate a Comisiei, ne vom derula uh, activitatea uh, făcând evaluări de impact uh, pentru a ne asigura că uh, impactul asupra vieții cetățenilor este pozitiv și că costurile sunt proporționale. Pe de altă parte, vom încerca să identificăm barierele de reglementare în calea inovării, care este cheie în obținerea unui avantaj competitiv și în a face față provocărilor uh, socioeconomice și de mediu. Vom uh, încerca să creăm un mediu care să fie pregătit pentru viitor. Vom uh, construi pe ce s-a făcut în ultimele 18 luni pentru a face progrese în acest nou domeniu de reglementare care dorește să gestioneze impactul asupra cetățenilor. Trebuie să ne asigurăm că oamenii au uh, posibilitatea de a se adapta la schimbări și de a profita la maxim de potențialul pe care îl oferă acestea. Părțile interesate, instituțiile europene și statele membre, cu toții trebuie să joace un rol. În legătură cu uh, raportarea de la țară la țară, uh, Pascal, președinția este foarte conștientă de faptul că acest dosar are atât o fațetă politică cât și una tehnică. Dosarul uh, este încă revizuit de uh, statele membre încă analizează uh, avizul Serviciului Juridic al Consiliului, Comisia la fel și pentru că suntem într-un mediu dinamic, președinția Um, are toate intențiile de a continua să construiască um, pe baza eforturilor depuse de Olanda și Slovacia. Așteptăm uh, cu interes și suntem convinși că vom face multe progrese. Vrem uh, ca acest dosar să uh, meargă înainte și vom discuta în acest sens atât cu Comisia cât și cu statele membre și cu Parlamentul European. Thank you, Minister. Mulțumesc, domnule ministru. Doamna Comodini. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le urez bun venit miniștilor. Ministrul Cardona a spus că dosarul uh, drepturilor de autor uh, a demarat deja discuțiile la nivelul Consiliului și ca raportor eh, eu cunosc eh, foarte bine natura controversată a dosarului, precum și caracterul complex al dezbaterii care are loc în Parlament la ora actuală și la nivelul părților implicate. Ați spus că discuțiile au eh, fost demarate și la Consiliu. Aș vrea să ne spuneți, vă rog, care sunt uh, chestiunile din, uh, și elementele din, propune, din propunerea Comisiei care au stârnit cele mai multe controverse în Consiliu și uh, care sunt uh, elementele acestei propuneri ale Comisiei care sunt considerate prioritare de către dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Regner. Mulțumesc. Mulțumesc domnilor miniștri pentru prezentările extrem de interesante pe care le-ați rostit cu privire la Marrakesh și nu numai și uh, în ceea ce privește, domnule Bonci, cu privire la uh, eforturile de aderare la Comisia la um, Convenția de la Istanbul din partea Uniunii Europene. Toate acestea sunt vești bune, după părerea mea. Aș vrea să vă adresez întrebări privind la raport, raportarea pe țară. Mulțumesc că ne-ați dat mai multe explicații în ceea ce privește la întrebarea doamnei Durand. Eu aș vrea să Merg mai departe și să vă spun că deocamdată ce vedem noi eh, din activitatea Consiliului în ceea ce privește activitatea, bineînțeles, a președinției slovace, eh, este un duș rece, rece ce am eh, văzut până acum. Și nu mă refer la, și mă refer la interpretarea juridică a, Parlament, a Consiliului și da, care este diferită de cea a Parlamentului, care, pe părerea mea, este corectă, dar și în ceea ce privește negocierile pe marginea conținutului. Vreau să vă întreb, în ce direcție mergeți dumneavoastră uh, cu privire la uh, uh, grupurile de lucru din Consiliu, în ceea ce privește explicațiile care trebuie oferite acum această propunere, nu se îndreaptă oare într-o, pe un făgaș absurd? Uh, Poate că statele membre se ascund din ce în ce mai mult în spatele temeiului juridic. Aș dori să-mi spuneți sincer părerea dumneavoastră. Care este părerea dumneavoastră acum? Uh, bineînțeles, dumneavoastră sunteți un intermediar cinstit, știu, dar în ce direcție s-ar putea îndrepta lucrurile în dimineața aceasta? Când am avut discuții uh, uh, aprofundate cu ușile închise, prezentarea Consiliului cu privire la temeiul juridic mi-a lăsat impresia că Consiliul apasă pe frâne la ora și uh, că pur și simplu nu mai există energia care, pe care am regăsit-o în momentul în care s-a făcut prezentarea propunerii. Ați putea să ne vorbiți mai mult despre această poziție slabă, după părerea mea, slăbită a Consiliului. Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să adreseze întrebări? Domnule ministru, vă dau cuvântul. În ceea ce privește cele spuse mai devreme de Tereza, Consiliul a început și va continua, bineînțeles, prioritar examinarea celor două propuneri ale Comisiei, care au ca scop modernizarea cadrului juridic european în domeniul digital. Există multe chestiuni ce trebuie examinate, iar principalul nostru obiectiv uh, este de a ajunge la un uh, echilibru între schimbul liber de informații între diseminarea și păstrarea patrimoniului cultural și drepturile creatorilor. Iată de ce așteptăm cu nerăbdare să începem un dialog constructiv cu Parlamentul European odată ce a, cele două instituții vor înregistra ceva progres pe marginea acestui dosar. Bineînțeles că noi ne dorim să accelerăm lucrurile, am ascultat uh, Parlamentul European și când vom ajunge la concluzii la nivel intern, uh, vom uh, merge mai departe. A spus deja în prezentare că aceste discuții sunt prioritare în ceea ce privește tratatul de la Marrakesh. Acest lucru a fost deja prioritizat sub președinția slovacă și mai rămân unele chestiuni tehnice și bineînțeles, e nevoie de sprijinul părților implicate, dar suntem încrezători că acest acord va ajunge foarte va parcurge etape numeroase îndreptându-se către un acord în timpul președinției noastre. În și a doua întrebare, care se referă cu rapoartele de ț- pe țară, cred că este cam de vreme să facem speculații în ceea ce privește direcția pe care o vor urma. Bineînțeles, însă, aceasta este o chestiune delicată pentru statele membre. Iar președința, președinția malteză știe cât de important este acest dosar în ceea ce privește combaterea eroziunii bazei fiscale. Deci pe uh, noi, pe noi, pentru noi este importantă munca la nivelul delegațiilor și este important să se continue activitatea bună făcută de președinția slovacă și olandeză pentru a începe negocierile cu Parlamentului în ceea ce privește un posibil actor din prima lectură odată ce Parlamentul European își va finaliza raportul și Consiliul va să progres, iar serviciul juridic al, al Consiliului, așa cum am spus mai devreme, a emis un aviz care va duce la o procedură legislativă specială la Consiliu și la consultarea Parlamentului. Nu există unanimitate la Consiliu pentru schimbarea bazei juridice, deci continuă discuțiile intense la ora actuală. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Vă mulțumesc, deci. Mulțumesc amândurora pentru prezentări și ascultându-vă m-am gândit că aveți mult de lucru, nu vă va fi ușor. Vă urez foarte mult curaj, mult succes și mult noroc. Vă mulțumesc pentru prezență.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

colleagues, um, may I ask you to... Dragi colegi, vă rog să faceți liniște. Luați loc, continuăm cu punctele de pe ordinea de zi. Și trecem la următorul punct, pentru care îi dau cuvântul, domnul, cuvântul domnului Sviescu. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy, szanowni państwo. Mulțumesc. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, iau cuvântul în numele președintelui nostru, domnul Svoboda, care nu este prezent astăzi alături de noi, fiindcă a trebuit să se întoarcă urgent la Praga. Mă rog, să nu mai zăbovim asupra acestor lucruri, vreau să uh, vă prezint părerea sa privind acest aviz al său. Este vorba despre planul de acțiune european pentru administrat, pentru guvernare. N-am, uh, bineînțeles, n-am mai aplicat asupra acestei, acestui subiect și până acum, iar uh, domnul Svoboda, în avizul său, care este foarte voluminos, uh, condensat, pune accentul pe chestiunile care mai țin de competența Comisiei de Afaceri Juridice. Pe bună dreptate, bineînțeles, fiindcă elementele cele mai importante care figurează aici se referă la funcționarea portalului uh, e-justiție și domnul Svoboda atrage atenția asupra faptului că acesta este un instrument foarte util din ce în ce mai mulți cetățeni ai Uniunii Europene făcând, uh, recurgând la acesta. Iar astfel de legătură între cetățeni și administrație prin astfel de platforme este un lucru foarte important, fiindcă trebuie să se poată acționa rapid, eficient, pentru a se transmite informațiile necesare. Mai există și alte aspecte pentru întreprinderi, registre, diverse registre trebuie să se acționeze rapid și eficient atât pentru întreprinderi cât și pentru cetățeni. Iată uh, ce ar dori uh, domnul raportor. Să țineți cont de această abordare pe care a adoptat-o el, așa nume, se pune accent pe chestiunile care țin de competența comisiei noastre. Când veți înainte amendamente, vă rog pe domnul Svoboda să vă limitați la această parte de competențele noastre pentru a fi coerent acest aviz și pentru ca textul să fie mai eficient pentru comisia competentă pe fond. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 16 ianuarie Mai sunt câteva zile timp în care puteți să înaintați amendamente. Am terminat, doamnă președinte. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această prezentare din partea domnului Svoboda. Dorește cineva să adreseze întrebări? Nu? Foarte bine. Deci, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Następny punkt to jest punkt numer 23. Este vorba de punctul 23. C'est le point 23 et je voudrais bien euh, demander monsieur Le Breton. Și vreau să îi dau cuvântul domnului Le Breton. Merci euh, madame euh, la présidente. Donc je Mulțumesc doamnă președinte. Revin asupra proiectului meu de aviz în ceea ce privește descărcarea de gestiune în 2015 Curtea de Justiție. Proiectul de aviz pe care l-am prezentat deja odată a făcut obiectul câtorva amendamente și de aceea aș dori să vin cu câteva comentarii, cele 13 amendamente. Avem patru amendamente dintre acestea, toate încearcă să modifice un pasaj pe care l-am scris eu, unde făceam o, o evaluare și am spus că reforma curții nu era necesară. Deci în acel pasaj comentasem cifrele uh, pe care l-am prezentat în proiectul meu de aviz. Prin aceste cifre am spus că activitatea curții este foarte satisfăcătoare și apoi, în opinia mea ca raportar, am spus că, uh, ținând cont de aceste cifre, nu era necesară reforma curții. Deci uh, aici au venit patru amendamente. Se pare că va apărea un consens în ideea de a șterge acel uh, acea sintagmă, amendamentul 1, doamna Hautala, merge un pic în direcția opusă, pentru că ea, spre osebire de mine, consideră că cifrele arată că reforma era necesară. Eu cred că ar trebui pur și simplu să ștergem acel capăt de uh, propoziție, așa după cum sugerează următoarele amendamentele 2, 3 și 4, de la domnul Hrisogonos, de la domnul Cavadaș și de la domnul Buda. Apoi mai avem câteva amendamente. Am avem un amendament, mi se pare cel mai rezonabil, cel al domnului Cavada, care dorește să șteargă acel capăt de propoziție, unde comentam eu uh, reforma și nu modifică restul articolului, pentru că restul articolului este o descriere destul de tehnică. Amendamentul domnului Hrisogonos și al domnului Buda modifică un cuvânt. Nu știu dacă este necesar, deci în loc să spună nivel satisfăcător, prin care eu descriam uh, performanța curții, ei doresc să spunem nivel foarte satisfăcător. Eu nu știu dacă e chiar nevoie să punem acolo cuvântul foarte. Totuși trebuie să spunem curții că, deși admirăm ceea ce a făcut, rămâne loc totuși de mai bine. Deci dacă pune, punem foarte satisfăcător, ne-am contrazice puțin cu această intenție. Trebuie să lăsăm de înțeles că este loc de mai bine. Dintre aceste amendamente, eu îl, susțin, eu îl susțin pe numărul 3. Avem 9 alte amendamente care se referă la diverse alte chestiuni. Amendamentul numărul 5 dorește să adauge un nou alineat care ar încuraja măsuri de simulare a productivității destinate judecătorilor este în spiritul restului uh, avizului și nu știu dacă este chiar nevoie să introducem această specificare aici. Eu cred că nu ar trebui să transformăm productivitatea judecătorilor într-un obiectiv absolut pentru noi. Trebuie să rămânem în limitele rezonabilului. Deci acest amendament este chiar într-o oarecare măsură îngrijorător. De deci ce sunt împotriva acestuia? acest amenament de la domnul Crisogonos. În numărul 6 aparține al lui Buddha. În opinia mea este un pic cam prea entuziast aici. Bineînțeles, cifrele pe care le-am oferit eu în proiectul de aviz sunt corecte, dar să spunem că productivitatea anuală a instituției a ajuns la un nivel fără precedent, acesta fiind considerat cel mai mare număr de cauze introduse în istoria instituției, după cum sugerează domnul Buda, e bine, eu nu cred că este de bună. pentru că nu cred că trebuie să fim atât de entuziaști aici. Apoi numărul 7, tot amendamentul domnului Buda, este un amendament interesant pentru că propune să adăugăm un nou, alin, un nou alineat. Aici se adaugă o nouă cifră pe care eu nu o introdusesem și vă citesc. Deci aici este vorba despre faptul că salută faptul că numărul cazurilor soluționate a crescut 57% în perioada 2007-2015, datorită în mare parte efortului de coronare între instanțe și serviciile personale auxiliar. Deci mi se pare că această cifră este destul de interesantă. Cred că amendamentul 7 merită să fie susținut. Amendamentul numărul 8, tot al domnului Buda. Eu vă propun să nu îl menținem în aviz, pentru că aici se face o evaluare a reformei, sistemului a reforme uh, curții și având în vedere că au apărut atât de multe amendamente din cauza mențiunii reformei, ar trebui să lăsăm deoparte toate aceste chestiuni care țin de reformă și să ne concentrăm pe descărcarea de gestiune. Numărul 9, tot de la domnul Buda, este un pic mai lung. Este vorba despre um, procedura de depunere și comunicare pe cale electronică. Este un, uh, am deja un aliniat în acest sens în proiectul Avis, dar domnul Buda dorește să lungească acest aliniat, practic să-l dubleze ca lungime. Nu sunt sigur că este neapărat util și spune că pe această cale încurajează statele membre să ia măsuri în vederea promovării utilității acestei aplicații, etc. Nu știu dacă e neapărat util să facem toate aceste specificări aici. Amendamentul numărul 10, în aceeași linie, încearcă să dea mai multe detalii la alinatul respectiv cu în alinatul numărul 6, nu înțeleg uh, ideea domnului Negrescu. Aici spune că uh, le permite avocaților și agenților din statele membre să beneficieze de schimbul electronic al actelor. Nu cred că această adăugire vine cu o veritabilă plus valoare. pur și simplu spune un, un truism. Tot la aliniatul 6 a mai venit un uh, amendament. Propun să reținem amendamentul 11 al domnului Crisogonos, care are mai multe avantaje. În primul rând, corectează stilul. Într-adevăr, începutul alineatului, în uh, redactarea mea, putea fi îmbunătățit. Deci, ca stil, în loc să spunem în franceză există o îmbunătățire lingvistică. Și apoi, la sfârșitul alinatului, vine o sintagmă atrage atenția asupra necesității ca publicul să fie sensibilizat cu privire la existența și avantajele acestei aplicații și eu cred că este o idee bună. Procedura electronică este făcută pentru populație și deci populația trebuie să fie, um, sen, publicul trebuie să fie sensibilizat cu privire la existența acestei aplicații. Amendamentul 12 e aparținut doamnei Hautala. Nu vreau să spun că este inutil, dar totuși aici se vorbește despre paritate și deja am vorbit despre asigurarea prezenței egale a femeilor și bărbaților și am vorbit despre, deja, despre acest lucru deja. Doamna Hautala dorește un obiectiv, asigurarea unei prezențe egale a femeilor și bărbaților. Nu știu dacă este locul cel mai oportun unde să vorbim despre acest lucru. În momentul în care analizăm numerele, pentru anumite posturi, mai ales pentru posturile de administrator, acolo deja femeile sunt în majoritate. Deci nu cred că sunt probleme grave aici de subreprezentare a unui sex sau a altuia, al altuia în uh, Curtea de Justiție. Deci eu uh, sunt pentru echilibrul între bărbați și femei, dar acesta ajunge deja la un nivel satisfăcător. Amendamentul 13 al domnului Buda nu mi se pare nici el necesar. Domnul Buda dorește să adauge tot la liniatul 7 două rânduri care sublinează faptul că femeile reprezintă 60% din personalul Curții de Justiție. Care este problema acesta? Alineat nu se referă de la, cât, la funcțiile de, direct, de conducere. Însă cifra de 60% nu se referă doar la funcțiile de conducere. Deci astfel am diluat mesajul alineatului. Le mulțumesc tuturor colegilor care au înaintat uh, amendamente. Este doar un proiect de aviz și iată am primit 13 amendamente, dar sunt mulțumit, uh, am avut pe ce lucra. Sunt trei amendamente care cred că ar trebui să fie sprijinite, iar celelalte uh, putem dezbate pe marginea lor. Mulțumesc pentru această prezentare. Doamna Hautala are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Le Breton pentru faptul că a prezentat cu atât uh, de mult detaliu amendamentele. Sunt de acord cu dumnealui pe următorul aspect. Dumnealui dorea să spună că reforma nu este necesară și atunci el sugerează, în urma amendamentelor, amendamentelor să ștergem complet acel capăt de propoziție. Dar totuși am putea spune că putem sprijini aceste eforturi de simplificare ale curții sau ceva de genul acesta, să sprijinim eforturile curții de reformă. Și acum trecem la amendamentul 12, la care s-a referit în detaliu domnul Le Breton. Scopul amendamentului meu, cu numărul 12, era de a, a le readuce aminte instituțiilor de declarația comună pe care a făcut-o Parlamentul alături de Consiliu. Este o declarație destul de scurtă, pentru că este, și aș dori să vă readuc aminte, pentru că este util. Nu este vorba neapărat despre egalitatea de gen și paritate în curte. Nu, este vorba despre compoziția curții generale, ca, num- ca judecători, ca număr de judecători. La sfârșitul procesului de reformă am căzut de acord că Curtea Generală va cuprinde doi judecători din fiecare stat membru. Prin urmare, pentru a se obține egalitatea între bărbați și femei, un obiectiv al Uniunii Europene, conform articolului 3 din Tratatul Uniunii Europene, guvernele statelor membre ar trebui, în măsura posibilului, în procesul de numire a candidaților pentru Curtea Generală, conform articolului 254 din TFUE, ar trebui să se asigure de prezența egală a bărbaților și femeilor. Deci aici, într-adevăr, se vorbește despre compoziția curții generale și ar fi important, ar fi oportun să adăugăm uh, și nota de subsol din amendamentul meu, pentru că anumite state membre spun că nu găsim uh, femei judecători competente. Hai să fim serioși, poate că durează puțin, dar trebuie să găsească pe cineva. Deci pe mine m-ar mulțumi foarte mult uh, dacă am include acest, uh, această notă de subsol. Da, mi se pare o idee, o sugestie bună. Mai sunt alți membri care doresc să ia cuvântul? Se pare că nu. Atunci, domnule Le Breton, doriți să mai spuneți ceva? Ă, nu am multe de spus. Mă așteptam ă, la reacția doamnei Hautala, pentru că este un subiect sensibil, într-adevăr, un subiect delicat, care totuși va fi supus votului și vom vedea ce se întâmplă. De ce nu? Președinte, mulțumesc. Înțeleg ă, din prezentarea dumneavoastră că vă place foarte mult să ocupați de acest dosar. Intervenție fără microfon. Alors, moi j'aime le travail de jurist. Mie îmi place munca de jurist, deci întotdeauna mă mulțumește să fac drept, chiar și în Parlamentul European. Et donc, on passe au dossier. Acum trecem la următorul punct de pe de zi. Protecția adulților vulnerabili, Raportoarea, doamna Bergeron. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem aici un raport cu privire la protecția adulților vulnerabili. Acest raport din proprie inițiativă se referă la persoanele de peste 18 ani care, în mod temporar sau în mod definitiv, nu sunt capabili de a-și gestiona propria persoană sau propriul patrimoniu. Fiecare dintre noi poate să sufere un astfel de incident într-o bună zi, Vulnerabilitatea poate fi fizică sau psihică, consecința unui accident sau pur și simplu datorită bolii sau uh, bolilor degenerative sau uh, înaintării în vârstă. Au fost mai multe cazuri uh, mediatizate. Doamna Betancourt este vulnerabilă datorită vârstei sale și Vincent Lambert, de asemenea, este faimos vulnerabilitatea sa este legată de un accident. Din ce în ce mai mulți uh, oameni îmbătrânesc, baby boom-ul, din care fac parte și eu, iată, ajunge la o vârstă mai înaintată și vom avea din ce în ce mai multe probleme. Suntem foarte mulți oameni care s-au născut în anii 50 și acum, uh, la o vârstă mai înaintată, apar și bolile degenerative. Fiecare european care dorește să se stabilească într-o țară europeană are această oportunitate. El poate ajunge acolo, poate să se căsătorească în acea țară, poate să obțină bunuri în acea țară și nu, nu este oprit de la acest lucru. Devine o persoană transfrontalieră și există anumite probleme conexe și îmi pare rău, dar se pare că nu reușesc să găsesc cuvântul corect astăzi, spune vorbitoarea. Unii oameni doresc să se mute în țările Uniunii Europene unde strălucește soarele toată, tot anul. Apoi, în ceea, ce, în ceea ce privește pe cei mai tineri și mai activi, și ei pot avea un accident de mașină, de exemplu, și știm că sunt foarte frecvente mariajele mixte, copii care se nasc în familii cu părinți din două țări diferite. Ce se întâmplă în momentul în care unul dintre părinți are un accident care îl împiedică să își gestioneze patrimoniul sau familia. Atunci cine este competent, care jurisdicție se aplică, cine poate să îi reprezinte pe acești copii, poate să se întoarcă în țările de origine. Sunt diverse probleme care țin de vulnerabilitate și de aspectul de aspectul transfrontalier. Persoanele acestea trebuie să găsească uh, soluții pentru problemele lor. Așadar, este responsabilitatea noastră să creăm un cadru juridic de protecție eficiente pentru situațiile acestea de vulnerabilitate. În Uniunea Europeană încă nu este cazul. Lipsește un astfel de cadru legislativ pentru persoanele vulnerabile. Sistemele de protecție din statele membre diferă foarte mult unele de, cele, de altele și este nerealist că la ora actuală să avem o intervenție uniformă. În 2008, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere Comisiei să prezinte o propunere legislativă pentru consolidarea cooperării între statele membre și pentru îmbunătățirea recunoașterii deciziilor care vizează persoanele vulnerabile, adulții vulnerabili. Până la ora actuală, Comisia nu a venit cu nicio astfel de propunere. La nivel internațional și comunitar, principalul instrument juridic de referință pentru litigiile transfrontaliere și extracomunitare, care vizează adulții vulnerabili, este Convenția de la Haga din 3 uh, ianuarie 2000. Este un document legislativ uh, foarte important. Însă, la ora actuală, doar 20 de state au semnat acest uh, acord și doar 9 l-au ratificat. Printre cele 9, două nu sunt în Europa, în Uniunea Europeană, ca să zic mai corect. Este vorba de Elveția și de Monaco. Nu este vorba de a revizui, revizui legile care vizează adulții vulnerabili în statele membre, ci este vorba de a găsi un numitor comun, o uniformizare a deciziilor, în așa fel încât viața adulților vulnerabili vizați să fie ușurată în situațiile transfrontaliere și, de asemenea, să fie ușurată viața profesioniștilor care au de-a face cu persoanele vulnerabile. Deci, propunerile din raportul meu sunt următoarele. Este esențial ca statele membre să ratifice cel puțin Convenția de la Haga, care stabilește un sistem juridic clar și coerent. Însă, pe lângă acest lucru, ar mai fi nevoie și de o revizuire a legislației. Am văzut acest lucru în Franța. În 2008 am avut o reformă, dacă nu mă înșel, și s-a constatat că există costuri financiare foarte mari în urma acestei reforme. Înțeleg așadar că statele membre poate nu sunt complet dornice să uh, își revizuiască legislația în acest domeniu. Apoi, instrumentul legislativ uh, necesar ar fi o directivă, nu un regulament. Apoi, obiectivul principal ar fi recunoașterea recunoașterea întreaga Uniune, Euro- în, întreaga Uniune Europeană a exigibilității execuatorului. În momentul în care se ia o decizie de protecție într-un stat membru, aceasta ar trebui să fie recunoscută de facto și în alte state membre, fără obligativitatea reînceperii procedurii de la zero. Pentru a se respecta complet deciziile din alte state membre, e nevoie de un formular unic european. E nevoie de măsuri de protecție, un mandat de constatare a incapacității, un certificat european care să recunoască și uh, calitatea persoanei care se ocupă de persoana vulnerabilă, care are grijă de ea. O altă treia inițiativă în, în raportul meu este îmbunătățirea comunicării între, statele, între autoritățile statelor membre. Desemnarea unei autorități centrale pentru fiecare stat membru, după cum sugerează Comitetul de la Haga, ne-ar putea ajuta. Aceste autorități centrale ar promova și ar ușura comunicarea între autoritățile competente din statele vizate, precum și schimburile de informații care vizează pe adulții vulnerabili. Este vorba și de comunicări cu privire la legislația aplicabilă în statele membre. Eu propun și crearea în fiecare stat membru a unui registru de decizii administrative și judiciare care cuprind toate măsurile de protecție care vizează un adult vulnerabil. Evident, accesul la aceste registre ar trebui să fie restrâns uh, pentru a se respecta viața privată și siguranța juridică. În fine, câteva măsuri de protecție logistică și financiară pentru statele membre, plasarea adultului într-un stabiliment dintr-un alt stat. Aici ar fi util să se stabilească mecanisme de cooperare între uh, autoritățile din statele membre vizate, în așa fel încât ele să poată vedea cum să partajeze uh, costurile pentru protecție. Autoritățile ar trebui să aibă de obiectiv principal protejarea intereselor persoanei vulnerabile. În concluzie, aș dori să spun că de 17 ani tot încercăm să rezolvăm problema succesiunii transfrontaliere și mai avem nevoie încă de timp ca să rezolvăm problema adulților vulnerabili și sper că vom putea aborda această problemă așa cum trebuie, fără părtinire. Vă mulțumesc pentru atenție. Bien, je pense que votre souhait sera Mulțumesc, sper că vi se va îndeplini dorința. Terez. Thank you. I am sure that when this committee uh, sunt uh, convinsă că atunci când uh, discutăm despre poziția persoanelor vulnerabile, indiferent dacă este vorba de copii sau de adulți, cu toții ne depășim conflictele meschine din interiorul partidelor. Cel puțin în privința persoanelor vulnerabile, cred că așa este. Acest raport are recomandările um, vin într-un moment în care există deja legi naționale care sunt um, formulate în mod diferit. Știm că există multe drepturi naționale, multe acte legislative și că această chestiune este greu de rezolvat dacă dorim să schimbăm dispoziții naționale. Cu toate acestea, există câteva recomandări care cred că vor întruni susținerea necesară. De exemplu, atunci când spunem că mai multe state uh, ar trebui să semneze Convenția de la Haga. Sunt uh, convinsă că putem găsi o cale de a furniza asistența administrativă pentru a facilita accesul la informații, la proceduri pentru persoanele vulnerabile care au nevoie de acele proceduri și de acele informații. De asemenea, sunt uh, convinsă că vom uh, găsi uh, și o cale ca statele membre să coopereze mai bine pentru a asigura protecția persoanelor vulnerabile. Cred că esența acestui raport va fi cât de departe putem merge în propunerile mele, noastre, într-un mod care nu le impune statelor membre să-și uh, schimbe dreptul național în ceea ce privește protecția adulților vulnerabili. Și pentru că adesea uh, legislația națională este uh, elaborată pe baza um, situației fiecărui stat economice, sociale, politice, financiare. Aici vorbim adesea despre statutul personal al persoanelor vulnerabile, despre capacitatea lor și despre relațiile lor uh, și relațiile lor cu uh, posesiunile lor și cu alți membri ai familiei lor. Mulțumesc. Doamna Hautal are cuvântul. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Bergeron pentru că a identificat atât de multe grupuri vulnerabile. Sunt uh, de acord cu ce a spus uh, doamna Comodini. E adevărat că legislația la nivel național diferă foarte mult de la o țară la țară. Desigur, uh, uh, ne confruntăm cu opoziția Consiliului și a statelor membre. Aș avea o întrebare pentru Joel Bergeron. Te-ai te dat seama de unde va veni cea mai mare rezistență și care sunt măsurile care vor uh, întâmpina cea mai puțină rezistență. Eu cred că am găsit un subiect politic de importanță foarte mare, dar este uh, bine să înțelegem care sunt nevoile și este posibil să uh, trebuiască să avem o abordare treptată. Putem lua exemplul altor domenii politice care au fost uh, dificile, greoaie, dureroase pentru statele membre. Poate că exista o nevoie de a merge înainte, însă nu și dorința politică era prezentă. Cum uh, vrei să facem? Cum te-ai gândit să procedăm? Ce recomandări vom face? Te-ai gândit la o strategie? Mulțumesc. Domnul Negrescu are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Și eu sunt de acord cu uh, o parte din propunerile făcute. Și noi uh, și eu cred că nu putem vorbi despre acest subiect fără a ne referi la opțiunile politice, pentru că e vorba de, un, de o problemă importantă și uh, despre o situație reală. În ultimele luni, la Comisia Jurii, ne-am ocupat de chestiuni care există, dar care nu uh, au fost discutate și reglementate din punct de vedere juridic. Cred că trebuie, în primul rând, să punem la punct niște definiții comune. Faptul că nu există definiții comune în ceea ce privește reședința obișnuită, facultățile unor persoane, um, capacitățile lor, toate aceste lucruri uh, sunt obstacole în calea um, acordării beneficiilor naționale. Pentru că deja știm că persoanele vulnerabile trec frontierele. Trebuie să definim uh, mai mulți termeni, reprezentarea, uh, mandatul pentru protecția viitoare, măsurile de protecție, pentru că trebuie să facem în așa fel încât situația existentă să fie bine reglementată. Singura mea îngrijorare este că um, există riscul să venim cu o propunere de armonizare care să fie utilizată de statele membre pentru a evita implementarea Convenției de la Haga. Trebuie să le arătăm statelor membre că prin acest document le dăm ocazia de a începe armonizarea tratamentului uh, persoanelor vulnerabile, dar că acest lucru nu presupune și nu implică că ei pot evita ratificarea Convenției de la Haga. Cred că așa trebuie să procedăm. Mulțumesc, domnul Duron, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de raportor din umbră din partea verzilor, aș vrea să îi amintesc doamnei Bergeron în ce măsură susțin în demersul lumea ei. Eu nu uh, am nicio problemă cu faptul că e vorba de o temă politică. E vorba de politică în sensul nobil al cuvântului. Noi uh, vrem uh, să dăm minimă Europei, uh, spun adesea aceste lucruri. Armonizăm legislația națională în domeniul băncilor pentru a servi intereselor multinaționale, dar iată că nu găsim resurse pentru armonizare atunci când e vorba de ajutarea persoanelor vulnerabile care întâmpină dificultăți. Atunci apar probleme delicate? E, e bine, acum avem de-a face cu o problemă politică în sensul nobil. Și mă bucur că în această comisie uh, încercăm ca uh, factorul uman să primeze în fața economiei, în fața finanțelor și în fața regulilor naționale. Știu că nu suntem cu toții de acord uh, cu această opinie și eu sunt jurist și cred că atunci când Europa încearcă să apere persoanele care suferă, își îndeplinește misiunea. Acum cred că nu am niciun fel de uh, amendament, dar uh, sunt de acord cu uh, ce a spus uh, colegul nostru. Nu înseamnă că prin această armonizare se va putea neglija ratificarea Convenției de la Haga. Aș vrea să iau număr, cuvântul în numele grupului nostru pentru a vă spune că susținem cât se poate de viguros propunerea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Domnul Le Breton are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, nu vreau să par că seamă în discordia în acest frumos consens, dar uh, acest proiect de raport mă entuziasmează mult mai puțin decât pe dumneavoastră. Înțeleg că e vorba de uh, un subiect important. Protecția adulților vulnerabili este, din păcate, un subiect de viitor, pentru că baby boom-ul s-a transformat în într-un boom al bunicilor în 2007 Franța a votat uh, o lege prin care s-a creat mandatul de protecție viitoare. Eu am fost implicat și uh, cred că e bine pentru că permite acest lucru persoanelor care uh, se tem că vor deveni vulnerabile fără a fi încă vulnerabile, le permite să-și, să-și ia măsuri pentru a se proteja. Însă acest proiect care a început bine, cred eu că se termină prost. Pe prima măsură, uh, încuraja statele membre să ratifice Convenția de la Haga. Convenția aceasta există, trebuie într-adevăr să încurajăm statele europene care încă nu au făcut-o să ratifice această convenție. Însă raportul nu se oprește aici el merge mai departe și uh, dorește să inițieze un, raport, un regulament european pe această temă, ceea ce pentru mine reprezintă o problemă juridică, o problemă în primul rând de subsidiaritate. Acesta nu este un principiu uh, uh, mare pe care îl invocăm mereu pentru a-l încălca sistematic. Este chiar un principiu real și cred că aceste chestiuni țin și trebuie să rămână de competența națională. Adulții vulnerabili pot să uh, circule atunci când o doresc și uh, peste granițe. Nu cred că au nevoie de un regulament european pentru a o face. În acest emiciclu încă n-am învățat nimic din Brexit. Am ajuns uh, să fie votată ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană pentru că poporul britanic dorea mai puțină integrare nu vrea mai multă. Nu ținem cont de acest lucru și încercăm în toate domeniile să ne integrăm și mai mult. Dragi colegi, uh, în curând vă veți uh, confrunta cu consecințele politice Eh, păcat, eh, cu atât mai rău pentru dumneavoastră, dar eu măcar v-am prevenit. Înainte de a da cuvântul raportoarei, eh, voi întreba comisia dacă dorește să intervină. Mulțumesc. Noi dorim să mulțumim raportoarei pentru proiectul de raport și să amintească că Problema protecției adulților uh, vulnerabili este urmărită îndeaproape de comisie din 2008, când, pe durata președinției franceze a Uniunii Europene, când Franța a ratificat Convenția de la Haga prin protecția adulților vulnerabili, Comisia a încurajat toate statele membre să o ratifice și ele. Aș dori să mă refer uh, pe scurt la câteva dintre recomandările din raport, în special recomandarea numărul 6. În cadrul programului financiar uh, pentru justiție civile, uh, Comisia deja a demarat proiecte menite să crească conștientizarea problemelor adulților vulnerabili precum Consiliul Notarilor din Europa, site-ul acestui Consiliu, care cuprinde uh, și câteva pagini privind adulții vulnerabili din Europa. Există acolo măsuri de protecție pentru adulții vulnerabili în, toate cele, în 22 uh, state membre. Site-ul este disponibil în engleză, franceză și germană. În legătură cu recomandarea 7, Comisia subliniază că Comisia Jurii a fost permanent informată de activitățile Comisiei în contextul Consiliului pentru a ști uh, starea uh, ratificării Convenției din 2008 de către statele membre. Rezultatul, rezultatul acelor uh, consultări nu a fost suficient pentru a elabora un raport pe această temă, având în vedere că doar șapte state membre au ratificat până la ora uh, actuală convenția și nu au suficientă experiență cu implementarea acesteia. Doresc să profit de această ocazie pentru a informa Comisia cu privire la rezultatul ultimei consultări între statele membre, care a avut loc foarte recent în noiembrie-decembrie 2016 am făcut aceste consultări. Vestea cea bună este că Portugalia, Letonia și Irlanda sunt uh, pe cale să ratifice convenția în anul 2017. Slovacia începe procedurile pentru procedura internă de semnare și ratificare a convenției. Belgia este pe care să semneze convenția și va începe procesul de ratificare imediat ce convenția a fost semnată. În Italia, proiectul de lege pregătit de guvern pentru ratificarea convenției este în curs de examinare de către Comisia de Resort din Parlament. Acela, aceeași este situația și în Grecia. În Suedia, raportorul, uh, șeful Comisiei de Anchetă stabilit de guvern, a propus guvernului uh, ratificarea convenției. Comentariile um, corpurilor care au fost consultate sunt acum uh, subiectul analizei Ministerului de Justiție. se fac acum și, legi, și reforme la nivel intern. În România, în uh, legatul țărilor de jos, pentru uh, Anglia și um, țara Galilor, Cipru, Danemarca și alte câteva state. Croația și uh, Olanda au uh, declarat în mod explicit că nu intenționează să ratifice convenția din cauza uh, implicațiilor bugetare pe care le poate antrena aplicarea convenției. Spania a spus că nu consideră că este necesar să ratifice această convenție. Încă nu am primit uh, nicio niciun răspuns din partea Ungariei, Lituaniei, Maltei și Sloveniei, dar le-am uh, amintit să trimită cât mai curând răspunsul la chestionar. Opinia Comisiei este că um, situația se îmbunătățește încet, dar constant și că um, importanța problemei este tot mai cunoscută. Luăm notă de proiectul de recomandare numărul 8. Cu toate acestea, în lumina ultimei evaluări pe care tocmai am descris-o, Comisia consideră că obiectivul principal ar trebui să fie ratificarea Convenției de la Haga în contextul unei mai bune reglementări, care reprezintă una dintre prioritățile Comisiei, duplicarea cadrului legal existent nu este varianta preferată. Vă amintesc că uh, traducerea explicației uh, expunerii de motive a convenției va fi pregătită până la sfârșitul lunii ianuarie. Au existat întârzieri pentru că s-a actualizat textul inițial al uh, expunerii de motive și a trebuit retradus, retradusă aceasta. Anul viitor va avea loc, uh, la începutul anului viitor va avea loc o conferință comună pe tema adulților vulnerabili. Suntem convinși că această conferință va reprezenta o ocazie potrivită pentru a, schimba, a face schimb de experiență și pentru a ratifica convenția. Vom uh, informa Comisia cu privire la următoarea ratificare care va avea loc în anul 2017. Mulțumesc foarte mult! Joel, îți voi da cuvântul ție pentru concluzii. Voi încerca să trag concluzii. Eu mă întreb dacă ați ascultat uh, ce am spus, uh, dragă Jil și dragă doamnă Comodini. V-am spus că ne este aproape imposibil să armonizăm legislațiile naționale și că trebuie, că cerem doar ca statutul persoanelor vulnerabile să fie recunoscut și să nu fie necesar un execuatur uh, al, pentru recunoașterea acestora. Eh, domnule Negrescu, vom eh, ajunge acolo unde dorim. E vorba de armonizarea legii referitoare la persoanele vulnerabile. Vrem să trecem eh, frontierele, ca și cum o căsătorie în Franța n-ar fi recunoscută în România. Cerem doar ca statutul unei persoane să fie recunoscut într-un alt stat. Nu am cerut niciodată aplicarea aceleiași legi europene în materie uh, în uh, toate statele membre. Cred că Europa e prea tânără pentru așa ceva. Într-o zi poate că vom ajunge și acolo, dar când văd câte reticențe sunt, când eu am o cerere atât de mică, atât de timidă, cred că armonizarea nu va avea loc uh, mâine. Până ajungem noi acolo o să îi punem deja cruce Europei. Cred că e bine să invităm statele membre, să le uh, somăm să aplice, să ratifice această convenție. Însă convenția este una din 2008, suntem în 2017. Cât trebuie să mai așteptăm? <laughs> Încă 20 de ani? Vă mulțumesc. Merci beaucoup. Donc, euh, on verra. Mulțumesc. Da, o să vedem să sănătoși să fim. Um, <laughs> am terminat ordinea de zi, am ajuns la diverse. Are cineva ceva de spus la diverse? Nu. Deci... Următoarea noastră reuniune va avea loc. Unde e? A, ah, pe 24 ianuarie avem reuniunea constitutivă și pe 30 și 31 următoarele ședințe. Mulțumesc foarte mult și weekend plăcut! <laughs>